Astăzi avem uh, diverse operațiuni la Gaza și uh, va avea loc o manifestație pașnică. Trebuie să vă rog să participați la această manifestare pașnică uh, care va avea loc aici pentru ca să arătăm că vrem să ne distanțăm față de amenințările Israelului și încercările de a se lansa în noi acțiuni ca acum 5 ani, acțiuni în care au murit mai multe persoane trebuie să ne uh, adresăm Consiliului pentru ca să avem o șansă să schimbăm de direcție în această situație, în această regiune foarte nefericită. Mulțumesc! Vi informo che a far... Aș dori să vă informez că din 15 iunie 2015 s-a constituit un nou uh, grup politic E vorba de Europa Națiunilor și a Libertăților, ENL, grup format din 36 de deputați. Declarația de constituire a unui astfel de grup politic este prevăzută în uh, regulament și mi-a fost transmisă. Le competenti autorità de... Autoritățile competente din Polonia mi-au comunicat